Good morning, ladies and gentlemen. I open our morning. Bună dimineața, dragi colegi. O să deschid această reuniune a comisiei noastre regii. Mergem mai departe cu ordinea de zi pe care am aprobat-o ieri de dimineață. Următorul nostru punct pe această ordine de zi se referă la o discuție cu privire la semestrul european pentru coordonarea politicilor europene și uh, punerea în aplicare a priorităților pe 2016. Raportor este domnul Fernando Ruaz, care astăzi este gata să ne pregătească proiectul său de raport. Având în vedere procedura, proiectul um, de um, aviz uh, a fost disponibil doar în engleză, așa că propun ca amendamentele să fie înaintate în engleză de preferință, să fie trimise secretariatului înainte de uh, miercuri 20 uh, iulie la ora 5 după amiază, dacă puteți accepta acest lucru. Vom vota proiectul de aviz pe 8 septembrie, pentru că Comisia Econ va, vo- va vota pe, 18, pe 11 octombrie, înainte de următoarea noastră de reuniune din, din um, octombrie. Așadar, trebuie să votăm în septembrie. Avem un pic de presiune din punct de vedere al timpului, deci trebuie să um, prezentați um, amendamentele în engleză ca să ne încadrăm în timp și să pregătim avizul uh, Comisiei Regii. Iată niște chestiuni uh, tehnice, dar importante cu privire la ritmul muncii noastre. Îi dau acum cuvântul domnului Ruas. Vă rog. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. O să vă explic uh, puțin uh, ce am făcut în acest proiect de aviz. Avem uh, o problemă cu care vreau să încep, uh, și anume faptul că avem un uh, text limitat. Am uh, pregătit de, de asemenea o serie de amendamente pentru a completa textul. Iar um, intervenția mea se referă la aviz cu amendamente în cadrul politicii de coeziune, e important să avem o coerență cât se poate de mare cu privire la semestrul european, astfel încât să se alinieze recomandările pentru zona euro și pentru Uniunea Europeană în general, în ansamblu. Și apoi voi termina cu recomandări pentru fiecare stat în parte, astfel încât să se permită o coordonare mai bună între diferitele statele membre, dar și cu Comisia și cu alte părți interesate. Cred că Așa este mai ușor ca diferitele niveluri de guvernanță să um, își asume um, politicile, astfel încât uh, să faciliteze această coordonare. Mi se pare important să subliniem că nivelul de investiții a fost extrem de scăzut în Europa, ceea ce a afectat negativ uh, creșterea economică pe termen lung, precum și crearea de locuri de muncă, mai ales în anumite state membre. De aceea este foarte important să se aplice rapid și coordonat uh, planurile operaționale pe teren și alte inițiative și programe cu finanțare europeană. Și aici um, um, spun, am un amendament care spune cât de important este planul Juncker. Este important să existe un echilibru geografic, este uh, absolut necesar să se mențină caracterul complementar și valoarea adăugată ce se adaugă la fondurile structurale. De asemenea, e important să se stabilească coordonarea între diferitele fonduri și acest lucru trebuie să-l menționăm noi, cei de la Comisia Regi. Aceste sinergii sunt foarte importante pentru a profita cât se poate de mult de proiectele finanțate, astfel încât um, să crească impactul asupra investițiilor. Trebuie ca administrațiile publice în acest sens să aibă o capacitate suficient de mare și în acest sens trebuie să fie stabilite obiective comune în contextul semestrului european. Trebuie să se consolideze guvernanța la mai multe niveluri și să se îmbunătățească coordonarea între administrațiile publice, și vertical și um, orizontal. Încercăm să um, se îmbunătățească normele de contractare publică și um, cetățenii să aibă o anumită, un anumit control, să se mărătească transparența. De asemenea, trebuie să menționăm um, relația cu cadrul mai larg al guvernanței economice. Trebuie să se consolideze eforturile de redresare și trebuie să îndeplinim obiectivele pe termen lung um, care sunt stabilite în strategia Europa 2020 și vreau să subliniez aici articolul 174 de la Tratatul de la Lisabona, care face trimitere la coeziunea socială, economică și teritorială. Trebuie ca instituții europene să își amintească că legitimitatea politicii de coeziune depinde direct de aceste principii. Și, de fapt, aceasta reprezintă expresia maximă a societății europene în jurul unui proiect comun. Este singurul mod în care putem să reducem uh, diferențele între diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Nu putem uh, să prezentăm acest uh, principiu doar din chestiuni de conjunctură sau din diferite situații politice trecătoare. Și aici mă refer la măsurile referitoare la eficiența acestor fonduri și legătura lor cu creșterea economică. Bine, trebuie să fim foarte prudenți aici, să fie vorba doar de ultimă instanță. Uh, măsuri de acest tip trebuie să țină cont de situațiile din statele mm, membre vizate pentru a se evita mm, un mm, impact asupra investițiilor regionale și locale, pentru că acestea sunt foarte bune pentru statele membre și sunt foarte importante de asemenea pentru IMM-uri. Acestea permit uh, să se creeze locuri de muncă și creștere. Cât despre măsurile prevăzute în uh, um, cadrul um, anului 2016 uh, și sancțiunile um, pe care le examinat în acest moment uh, Comisia cu privire la Spania și Portugalia, aș vrea să vă spun care este poziția mea. Mi se pare complet nedrept și irațional și inadecvat din punct de vedere politic. În cazul Portugaliei, pe care îl cunosc mai bine, mi se pare chiar că este o nedreptate să se aplice astfel de sancțiuni pentru că ar însemna să se pedepsească din nou o țară care a făcut un um, efort enorm pentru a face progrese și asta a afectat toată țara, guvernul, cetățenii, întreprinderile. Portugalia a făcut reduceri de salarii, a tăiat pensiile, a crescut foarte mult taxele și uh, cheltuielile publice în general ne aflăm într-o perioadă foarte grea de ajustări și acest lucru trebuie să, să, să fie luat în considerare. Nu sunt sancțiuni pe care să le merităm, trebuie să fie vorba de principii juste, corecte. Această posibilă aplicare a sancțiunilor și din punct de vedere economic este irațională. Dragi colegi, cred că e vorba de un argument foarte important. Cum se poate ca atunci când vrem să uh, creștem investițiile, să um, creăm locuri de muncă și să avem mai, multe, mai multă coeziune, cum putem să aplicăm sancțiuni? În 2016, în um, um, situația în care se află, Portugalia nu are nevoie de sancțiuni, ci de sprijin, astfel încât obiectivele politicii noastre să devină realitate. Trebuie să aplicăm un cadru de sprijin. Și, în sfârșit, mi se pare că tot acest proces este puțin ciudat, uh, deloc adecvat din punct de vedere politic, având în vedere contextul actual, contextul uh, din Europa după ieșirea um, pe care o dorește Regatul Unit, um, Brexit și în contextul politicilor um, din diferite state membre, cât de greu să formezi un uh, guvern uh, și apoi um, cum tratezi situația când guvernele au proiecte anti-europene și în, când mereu uh, se pune sub uh, semnul îndoielii um, legitimitatea tratatelor europene sau când se convoacă referendumul în care pot să lege semne de întrebare, eu cred că ar trebui ca aceste sancțiuni să nu se aplice. Trebuie să um, existe cheltuieli publice transparente și eficiente. Asta, bineînțeles, e nevoie pentru a um, aduce un cadru de creștere și e foarte bine ca anumite state membre um, ca anumite state membre a reușit să aplice recomandările specifice um, fiecarei țări prin um, reforme care pe care le-au făcut uh, și asta ținând cont de condițiile exante. Este necesar să includem în textul nostru faptul că um, fondurile structurale și investițiile au contribuit într-adevăr și condițiile care se aplică odată cu acestea chiar au dus la reforme și că au îmbunătățit randamentul economic general al statelor membre, ducând la creștere economică, generând locuri de muncă și au contribuit de asemenea și la dezvoltarea durabilă. Și în acest sens aș vrea să mă refer în mod deosebit la anumite regiuni care prezintă dezavantaje naturale, um, au economii fragile, care merită o atenție deosebită din partea instituției europene. Aș dori de asemenea să mă refer la programul de sprijin pentru reformele structurale create de curând de Uniunea Europeană și aș vrea să reamintesc că trebuie să fie vorba de un caracter opțional, voluntar și complementar asistența tehnică în contextul politicii de coeziune, la inițiativa Comisiei, nu se poate folosi ca mm, un, criteriu, un criteriu discriminatoriu. Trebuie să ținem cont și de ce se va întâmpla în viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea avizului dumneavoastră și pentru că v-ați prezentat poziția cu privire la situația din uh, Portugalia. Eu aș sugera să ne concentrăm totuși pe aviz. O să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Nilsson. Eh, Mulțumesc. Aș dori Mulțumesc. Textul reprezintă un bun punct de plecare. <clears throat> și vom reuși să ne punem de acord pe acest text. Mă gândesc în special la punctele 2 și 5, care sunt foarte apropiate de ideile noastre. E vorba și de problema de încredere pe care o avem acum în Europa, și am spus-o încă de ieri, că e foarte important să recâștigăm această încredere. De aceea trebuie să începem prin abordări locale, prin uh, orașe și sate. De acolo începem construcția încrederii. De deci, aceea, iată, aceste puncte sunt importante pentru mine. E bine că se menționează și programul de reformă, poate ar putea fi chiar aprofundat, <clears throat> ca să învățăm unii de la alții din bune exemple, să vedem ce a făcut bine o regiune sau alta. Toată lumea nu are decât de câștigat. Sistemul nu este încă suficient uh, dezvoltat. Când noi, în Suedia, am devenit membri, ne-am uitat la exemple din uh, Scoția și țara Galilor și am învățat foarte mult de acolo și toată lumea nu poate decât profita dacă învață de la alții. Este însă și un punct care lipsește și un punct care e foarte important, după părerea mea. În timpul acestei perioade de planificare, Nu se menționează importanța economiei sociale. Economia socială pe care o definim prin cooperative, asociații și așa mai departe, are posibilitatea de a mobiliza oamenii. Și dacă vorbesc cu reprezentanți locale în Europa, în special din Sud, mi se spune mereu cât de importantă este economia socială. De aceea cred că acest punct ar merita eh, menționat aici. Acest lucru e important și pentru că pe 7 decembrie Consiliul a adoptat concluziile cu privire la folosirea economiei sociale pentru creștere și ocuparea forței de muncă și atunci 28 de state membre au fost de acord, ceea ce a dus iată, la înființarea acestui grup de experți în comisie, care elaborează un plan de acțiune pentru economia socială. Și de aceea ar trebui să discutăm și noi acest uh, subiect ca să arătăm că suntem și noi interesați de acest subiect care este discutat și în Consiliu și în Comisie. Mulțumesc și mă bucur de buna cooperare. Mulțumesc. Ce avea, Mr. Lur. Vă mulțumesc. Următorul uh, raportor de număr, domnul Lur. Thank you very much, Chairman. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Proiectul de aviz al uh, domnului raportor, în forma sa actuală, considerăm că este echilibrat și perspectiva noastră de la MC este una fără, îngrijor, fără îngrijorări. Vorbesc uh, în numele ECR-ului în general. Vreau să menționez două lucruri legate de acest raport. Dispozițiile mm, comune generale cu privire la fondurile ESI au fost adoptate în um, legislatura anterioară și sunt menționate măsuri legate de um, guvernanță economică solidă. Acestea sunt cele mai controversate pentru statele din uh, zona euro. Altfel, um, da, e tentant să intri în dezbateri cu privire la sancțiunile față de Portugalia și Spania și în contextul acesta al ieșirii Regatului Unit, s-ar putea ca, într-adevăr, momentul să nu fie cel mai bun ales, dar nu o să fac acest lucru, o să mă refer uh, la ce e menționat aici în acest raport și colegii de la ECR vor ca aceste măsuri să fie aplicate de uh, comisie doar ca ultimă instanță, dar cred că mai bine ar fi să folosim, să fie um, să fie aplicate în mod echilibrat și proporțional. Apoi, condiționalitățile macroeconomice oricum ar trebui să fie transparente și justificate, dar și să fie în folosul um, um obiectivelor uh, politicii de coeziune și al regiunilor respective. O astfel de formulare ar uh, da de înțeles că există uh, condiții în care astfel de sancțiuni uh, ar fi uh, de aplicat. Acum, referitor la programele de sprijin pentru reforme structurale, pot să vă spun că uh, ECR-ul sprijină crearea acestui program, dar acesta trebuie să fie um, pe baza unor bani um, din fondurile existente. Și deși acceptăm uh, în punctul de vedere al um, raportului între politica de coeziune și asistență tehnice, în viitor ar trebui să se spună că ar trebui să se folosească fonduri deja existente, nefolosite și țintite. Că despre asistența tehnică, ECR-ul vrea ca acest lucru să fie un pic detaliat. Este un um, comentariu um, care um, am dori să rămână um, în vigoare. Am dorit ca această pistă să fie explorată și mai mult în comisia noastră în viitor. După părerea noastră, uh, Uh, utilizarea fondurilor existente, simplificarea și reducerea poverii birocratice ar trebui să devină noua regulă când e vorba de finanțarea um, acțiunilor europene noi și existente. Deși, în general, suntem uh, de acord cu um, raportul, noi um, am dorit să venim și cu o serie de amendamente uh, în linia celor menționate până acum și mai vedem pe măsură ce avansăm. Vă mulțumim foarte mult! În numele al de raportorul din umbră sunt eu, așa că o să prezint eu poziția grupului, o să vorbesc în bulgară. Aș dori să mulțumesc domnului Ruaș pentru proiectul de aviz. Există recomandări specifice fiecărei țări care arată că există diferențe semnificative între statele membre. De aceea, ar trebui să facem o prioritate din reformele structurale care uh, sunt menite să crească recuperarea economică și investițiile. Și în acest sens, cred că programul pentru sprijinirea reformelor um, structurale ar putea să fie de folos. Trebuie să accelerăm punerea în aplicare a programelor um, în în cadrul uh, fondurilor uh, structurale și de investiții pentru ca um, creditele bugetare uh, să fie suficiente. Economia europeană crește prea încet și de aceea ne trebuie o complementaritate cât se poate de mare și o sinergie cât se poate de mare între fondurile structurale și de investiții și celelalte instrumente financiare ale Uniunii Europene, inclusiv EFSI și uh, Uh, și instrumentele de investiții private. De asemenea, ne trebuie o răspundere mai mare în uh, atingerea obiectivelor din uh, strategia Europa 2020 printr-o revizuire cuprinzătoare și prin aplicarea metodologie pentru o mai bună monitorizare a cheltuielilor din fondurile europene în ceea ce privește strategia Europa 2020 și obiectivele sale. În acest sens, uh, revizuirea cadrului financiar multianual care urmează ar uh, îmbunătăți valoarea adăugată a um, programelor Uniunii Europene pentru a atinge um, scopurile strategiei. Acest lucru este legat uh, strâns de scopurile um, Uniunii Europene. Cred că ar trebui să îmbunătățim mediul de investiții al Uniunii Europene. De asemenea, recomandările specifice fiecarei țări și um, condiționalitățile uh, macroeconomice pot să joace un rol important pentru că um, aduc efecte politice, mai ales asupra mediului de investiții. Statele membre ar trebui să garanteze că finanțarea Uniunii Europene se aplică pe deplin și în modalitatea cea mai eficientă și um, cea mai um, folositoare. Trebuie să um, Trebuie ca noi, Comisia, statele membre să asigurăm o mai bună punere în aplicare a politice și a politicilor și o complementaritate a fondurilor. De, ace- de asemenea, voi veni cu amendamente la acest um, proiect de aviz. Urmează doamna Michel. Aveți cuvântul. Ja, herzlichen Dank und äh, vor allen Dingen Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru raport. Nu e surprinzător, pentru că am subliniat asta în repetate rânduri. Noi nu suntem prea încântați de mesajul de bază al raportului. Noi, ca grup, ne uităm cu îngrijorare la această interconectare a politicii de coeziune cu guvernanța economică și cu recomandările de țară ale Comisiei. Cred că este important să atragem atenția și asupra obiectivelor politicii de coeziune. Politica de coeziune trebuie să încerce să echilibreze diferențele dintre regiuni. Dar de multe ori regiunile nu au uh, nimic de spus la reformele structurale care sunt uh, stabilite de guverne. E vorba de recomandări către statele membre și totuși guvernele sunt responsabile de transpunere. Sigur că există recomandări de țară foarte utile, nu pun la îndoială acest lucru, dar nu suntem într totul de acord Vreau să spun asta foarte clar. N-aș dori să avem, de exemplu, scăderea uh, pensiilor pentru a încuraja oamenii să iasă mai târziu la pensie, ca exemplu. Cred că și raportorul s-a contrazis pentru că dorește, pe de o parte, să lege politica de coeziune mai puternic de semestrul european, însă pe de altă parte se vaită de sancțiuni împotriva Portugaliei. se pare că tocmai din acest motiv noi suntem împotriva poziționării aici a politicii de coeziune sub guvernanță economică. Nu ne prea place nici propunerea ca noul program de susținere a reformelor structurale să fie prevăzut aici. E vorba de finanțări din mijloace de coeziune care, după părerea noastră, nu ar trebui să fie doar o excepție, ci să nu se finanțeze deloc din mijloace de coeziune. Mulțumesc, vom propune și amendamente corespunzătoare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rope. Mulțumesc. Doar să mulțumesc colegului Raos pentru textul bun. Se pare că această coordonare a politicilor e o mare provocare. Comisia a recunoscut acest lucru. Previziunile au uh, scăzut și cunoaștem și statistica noilor locuri de muncă create. Uh, cifrele economice sunt destul de triste și de aceea acest surplus, această procedură de deficit care a fost aplicată Portugaliei și Spaniei, eu nu, nu sunt sigur că ea ajută țările înghețând bunuri uh, economice. Aș dori ca și asta să apară în versiunea finală a textului. Verzii au fost întotdeauna sceptici cât privește utilizarea acestei proceduri de deficit excesiv și de aceea noi susținem această propunere făcută Comisiei de a opri această procedură pentru cele trei țări. Iar în ceea ce privește recomandările specifice de țară, noi considerăm că numărul acestora ar trebui să scadă, chiar dacă se bazează pe bunăvoință și pe concluziile unor experți, faptul că sunt atât de multe recomandări le face dificil de implementat. Mai există și alte neajunsuri în această coordonare. Avem strategia 2020 cu obiectivele respective și totuși vedem o creștere a sărăciei, noile lucruri de muncă nu apar suficient de repede. Eu cred că raportorul nu ține cont de factori externi. Criza din Rusia, criza laptelui, toate aceste elemente au un impact important asupra situației economice a unor state membre. Aș dori să felicit atitudinea sceptică a raportorului în ceea ce privește posibilitatea ca migrația să soluționeze probleme de locuri de muncă de, economice. Din țara mea pleacă mulți oameni și pot spune că da, efectele pozitive ale migrației pe termen scurt se pot găsi, dar pe termen lung efectele ar fi negative. Văd multe sate și orașe rămase goale în țara mea și nu sunt oameni care să vină să trăiască acolo. Ar trebui să avem măsuri și politici care să încurajeze oamenii să rămână în propria țară. Doamna președinte, nu o văd pe doamna D'Amato. Este cineva care ia cuvântul în numele ei, nu? Domnul Bunan nu este. Doamna Breso? Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să spun un lucru despre acest subiect. Există două politici principale la nivelul Uniunii. Prima, care vine din politica structurală, din fondurile structurale, are sarcina de a crea convergență între statele membre. Se referă în special la sectoarele care trebuie modernizate. E vorba de uh, situațiile unde este nevoie de investiții. Avem și fondul ELA și alte uh, elemente. În celelalte branșe există aceste uh, puteri structurale care intervin pe piață și unde se lucrează prin intermediul fondului structural. E vorba de evoluții pe termen lung. Nu întâmplător, există aceste perioade de programare lungi și trebuie constatat care sunt nevoile de investiții și ce se poate îmbunătăți. Și deci trebuie intervenit în microeconomie și la nivelul companiilor și investiții punctuale pentru a întări sistemul prin intermediul administrației. Am trăit apoi perioada de criză care a dus cu sine politici pe termen scurt, pe câte un an. Nu degeaba vorbim de semestrul european. Mulți consideră că această abordare ar fi greșită. Asta spune și raportorul. S-au făcut multe greșeli. Însă există și abordări corecte unde se intervine la nivel macroeconomic și se influențează factorii uh, concurențiali, cum ar fi piața muncii, sisteme de securitate socială, de însă nu e vorba neapărat de fiecare branșă în parte și de nevoie de investiții, ci de condițiile cadru ale statelor membre. Sunt două abordări diferite, da. Și toate lucrurile acestea se află într-o strânsă legătură evoluții macroeconomice prevăd efectuarea de investiții. Însă semestrul european are o altă abordare, e vorba de coordonarea politicilor <coughs> uh, și acele bugetare și apoi trebuie constatat care sunt branșele uh, și domeniile care trebuie reformate de multe ori se încearcă să se folosească fonduri structurale pentru a atinge obiective macroeconomice, ceea ce mi se pare greșit pentru fondurile structurale. Se pierde senzația de eficacitate și se spune că fondurile structurale nu duc la nimic. Aceasta nu are de a face nimic cu factorii macroeconomici fondurile structurale ar fi avut un, uh, au avut un oarecare succes atâta timp cât economia a funcționat. E vorba și de convergență aici. Avem însă nevoie și de alte instrumente, precum planul Juncker. Sigur că instrumentele pot să se ajute reciproc, dar acum politica de coeziune și de convergență cea de competitivitate, să fie utilizată la nivel regional pentru a acționa în semestrul european, asta nu corespunde scopului inițial, nu e potrivit. Sunt amestecate aici diferite niveluri și mi se pare dificil dacă statele membre nu procedează așa cum au promis. Mai am un alt uh, aviz. Situația e utilă pentru regiunile și teritoriile care își îndeplinesc sarcinile și acolo s-ar putea măsura eficacitatea. Programul a fost adoptat și pe asta ar trebui măsurat succesul, nu pe politica statului respectiv, nu pe factorii macroeconomici care țin de alte niveluri politice. Doamna președinte, știe desigur că există o discuție profundă despre politica generală a semestrului european, cum poate fi îmbunătățită aceasta, strategia macroeconomică a Uniunii, se vorbește de un cod de convergență, ceea ce ar fi cu totul altceva. Unele măsuri par niște înțelegeri impuse. Ar fi însă un alt instrument, cum spuneam și cred că ar fi mai ușor de aplicat. Ar putea fi folosit și parametrul social. Voi ruga așadar raportorul, pot face și amendamente în acest sens, îl voi ruga să-și aducă aminte că atunci, dacă acum protestează împotriva măsurilor impuse la nivel macroeconomic unor state membre, să își aducă aminte dacă aceste măsuri sunt impuse corect sau nu, asta nu ar trebui să apară aici. Aceasta a fost întotdeauna poziția Comisiei Regii. Și avem condiționalitatea macroeconomică pe care am refuzat-o pentru că sunt alăturate cele două politici și de fapt se pierde sensul politicii regionale. Mulțumesc. Alte observații, domnul Van Nistelrooy? Mulțumesc, domnul președinte. Am ajuns mai târziu pentru că am lucrat la IMCO, însă am venit și mă gândeam uh, la această intervenție a colegei care a fost foarte clară. Ideea este că nu există nicio relație și am spus-o mereu că nu există nicio relație între aceste două domenii. Nu e modul corespunzător de a citi munca noastră. Sigur că există relații individuale, efecte macroeconomice, fără Uh, se uh, influențează reciproc. Da, există sistemul de recomandări către statele membre care pot fi citite și interpretate în diferite feluri. Tinerii trec prin procesul educațional și apoi nu au ce face, pentru că nu găsesc locuri de muncă în regiunea respectivă. Sigur că va fi un impact asupra deciziilor care se iau la politica de educație. Poate că sistemul educațional nu corespunde nevoii de locuri de muncă. În fine, există diferite abordări. Se pot face tot felul de recomandări. Asta influențează și eficiența a ceea ce facem. Ce încerc să spun este că evident că există o relație între cele două domenii, E vorba și de uh, dimensiunea fondurilor pe care le putem folosi. Nu putem însă trage concluzia că, indiferent de ceea ce credeți de raportul meu, că recomandările specifice aduc atingere acestor politici. Nu le putem considera complet diferite. Ce e însă cu adevărat important este să ne dăm seama cum funcționează aceste legături. Cum putem crea politici de stimulare, de motivare pentru a crea încurajările necesare. Sigur că comisiile pot vorbi între ele și pot pune la oaltă informațiile pentru a se asigura că o abordare coerentă. Tocmai de aceea este important să avem și aceste obiective de nivel mai înalt către care să lucrăm cu toții. Și este foarte important când vorbim de politici generale. Dacă însă ne referim, referim doar la condiționalitate, trebuie să spunem că și implementarea trebuie făcută în modul corect. Dacă ne uităm la textul pe care îl avem în față, fiecare țară are propriile recomandări, care sunt foarte largi, foarte generale, și ce trebuie să facem încerc să spun că suntem cu toții în aceeași barcă, nu sunt două bărci diferite. Știu că am spus asta în mod expres ieri, că nu că trebuie să lucrăm împreună. Doamna Crel. Domnul președinte, îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar vreau să-i mulțumesc în mod explicit raportorului pentru acest program uh, al fondurilor structurale care a fost menționat în raportul său, mi s-a părut foarte important. Din discuția pe care am mai prins-o, am impresia că anumiți colegi cred că vom lua mijloace financiare din fondurile de coeziune pentru uh, proiectele macroeconomice din statele membre. Și vreau să lămuresc încă o dată, nu este cazul, nu vom face asta. Comisiile, comisia a negociat cu succes că se vor pune la dispoziție sume mai mari pentru proiectele tehnice și o parte din aceste fonduri se vor folosi pentru noul instrument utilizat pentru ajutorul tehnic. Deci se vor uh, înființa grupuri de experți uh, pe bază de voluntariat, se vor pune la dispoziție export, uh, experți care vor uh, susține uh, implementarea anumitor reforme specifice țărilor respective. Deci, conform recomandărilor Și cred că asta este o recomandare foarte importantă și de aceea îi sunt recunoscătoare raportorului pentru faptul că se spune acolo că nu se prelungește automat, deci o avem o dată, deocamdată, și trebuie văzut cum va continua, nu trebuie să creeze un precedent și e important să se evidențeze acest lucru în acest aviz. Mulțumesc! Mai sunt alte comentarii din partea colegilor? Nu? Avem uh, invitați din partea Comisiei Europene, de la Secretariatul General, de la DG Ecofin și de la DG Regio. Cine vrea să ia cuvântul acum? Sau toți doriți să luați cuvântul? who, who will take the floor? Unul dintre dumneavoastră va lua cuvântul, da, Pot să iau eu cuvântul, Ivana Kalakova de la DigiRegio. Câteva observații legate de sancțiuni și de efectul asupra statelor membre și regiunilor. Ce ce privește regulamentul privind politica de coeziune, nu știu cine a participat și la discuția de ieri. Sunt două lucruri importante pe care trebuie să le reținem. Pe de o parte, toate statele membre trebuie să Uh, aibă o situație anume macroeconomică pentru a putea obține uh, rezultate prin investiții. Și asta s-a încercat prin noua politică de coeziune. Trebuie să existe anumite condiții care să fie împlinite pentru investițiile efectuate în statele membre. Nu vorbim doar despre o politică de investiții, despre politică de coeziune, e vorba și de o politică economică. Și în al doilea rând, în ceea ce privește sancțiunile, în ceea ce privește politica de coeziune, nu vorbesc despre uh, acele lucruri care țin de dimensiunea macroeconomică. Sancțiunile despre care vorbim se referă la angajamente până în 2017, nu se referă la plăți și angajamentele pentru 2014, 15 și 16 care au fost făcute deja, astea sunt cele care trebuie duse la bun sfârșit. În Există programe operaționale care au întârziat deja și cred că s-a explicat asta deja ieri. Uh, statele membre și regiunile s-au ocupat foarte intens de acest lucru, tocmai pentru a se reuși o eficientizare a utilizării fondurilor. Bineînțeles, au existat întârzieri și motivul pentru care plățile au ajuns la nivelul la care sunt acum, se referă la angajamentele uh, respective. Deci uh, vorbim pe de o parte de angajamentele până în 2017, pe care nu le luăm acum în calcul, și asta, tre- asta trebuie să vedem când vorbim despre eficiența uh, fondurilor. Trebuie să, le, să, să stimulăm pe oameni să-și dorească proiectul european. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Ros, vreți să răspundeți? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la trimiterea la sancțiuni. Deci, asta nu va fi inclus în aviz, însă Tocmai am avut un strigă de protest pentru că am avut un demers anume. A existat o reducere cu 2% și acum am depășit uh, deficitul cu 0,2%. Deci nimeni, nimeni nu înțelege abordarea comisiei. Cineva este sancționat deși se afla pe drumul cel bun. Și de aceea am această trimitere la sancțiunile împotriva Portugaliei, pe care o consider uh, contraproductivă. Dacă, dacă cineva urmează calea cea bună după un eșec, o cale uh, sugerată de comisie, atunci ar trebui să se laude acest demers mai degrabă decât să fie sancționat. Și mulțumesc colegiilor mei pentru recomandările lor voi uh, prelua contribuțiile colegilor. Nu am vrut să mă refer la um, vreo observație a numele, voi lua pe toate în calcul și aș vrea să uh, mai fac o trimitere la economia socială și la propunerea care a fost făcută și anume să le acordăm atenție mai mare regiunilor. Eu am fost timp de 24 de ani primar și totodată am fost uh, președintele asociațiilor comunale din țara mea, de aceea uh, există această trimitere la asociațiile regionale. Uh, politica structurală este decisivă în aceste regiuni, cel puțin în Portugalia, prin fondurile structurale, Uh, s-a putut atenua criza. N-am introdus asta în aviz, tocmai din cauza limitărilor procedurale, dar uh, voi, uh, mă voi gândi la acest lucru când vor exista și amendamentele. Voi evalua în mod pozitiv amendamentele dumneavoastră și sper că vom avea reuniuni constructive cu raportorii din umbră. Vreau să folosesc acest prilej pentru a le ura vacanță plăcută colegilor. Mulțumim! Întreaga reuniune de astăzi uh, va fi sub aceste auspicii. Putem face asta, da. Continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi. și anume bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2017, toate secțiunile. Comisia competentă este Comisia de Buget. Raportorul nostru este domnul Von. Astăzi își va, domnul Vonș își va prezenta proiectul de aviz și propun ca termen de depunere a amendamentelor vineri 22 iulie. Apoi vom putea vota uh, pe proiect în 8 septembrie. Pentru că votul în Comisia pentru Buget va fi în 11 octombrie. Deci va trebui să votăm în uh, septembrie la fel ca la avizul precedent. Având în vedere acest calendar uh, destul de limitat, vă vom ruga să depuneți amendamentele în engleză prin e-mail către secretariatul uh, regii pentru că nu vom avea toate limbile la dispoziție, traducerile în toate limbile. Astfel vom face economie de timp. Deci vom lucra în engleză și acum, domnul Von, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Salut faptul că Comisia a produs acest uh, proiect. Bineînțeles, e ceva, se întâmplă ceva mai târziu decât normal, nu știu ce s-a întâmplat așa, dar măcar l-am primit în sfârșit. Colegi în această comisie Știm cu toții că o treime din bugetul UE uh, este îndreptat către coeziune. Știm totodată și de impo- cât de important uh, este acest instrument, un instrument de investiție pentru Uniunea Europeană. În anumite uh, state membre este instrumentul principal de investiție pentru regiunile respective. Deci bugetul este foarte important în acest context în fiecare an. Înainte de a se face acest proiect, vreau să-mi exprim temerea uh, în ceea ce privește angajamentele de plată la nivel de 37,8 miliarde și uh, în comparație cu 2016 este o sumă îngrijorătoare. Se fac economii uh, serioase aici. Și temerea mea principală se referă la faptul că după un început mai încet al proiect, proiectelor interoperaționale. În 2017, viteza va fi și mai mare, se vor aproba și mai multe proiecte. Deci, dacă anumite proiecte nu vor respecta creditele angajate, se vor întârzia plățile, practic. Colegii care au fost ieri aici știu că uh, au spus că nu li se pare că este o problemă atât de mare, pentru că reducerile se bazează pe informațiile venite de la statele membre legate de punerea în aplicare a proiectelor. Și de aceea Comisia uh, de aceea Comisia sugerează o reducere cu 23,5%. Aș propune Comisiei să existe un fel de defalcare, o analiză a nevoilor fiecărui stat membru. Uh, și trebuie să vedem de ce există această reducere de 23,5% care este propusă. Spun totodată că, în calitate de comisie, ar trebui să uh, monitorizăm aceste reduceri și să vedem cum au, s-au compus aceste cifre bugetare. Uh, trebuie să vedem uh, de ce sau pe ce se bazează aceste reduceri uh, propuse de Consiliu uh, pentru fiecare stat membru în parte? Uh, Calendariul este, după cum spuneam, foarte limitat, avem puțin timp la dispoziție, de aceea vă rog să veniți cu comentariile dumneavoastră astăzi, să depuneți amendamentele până la termenul limită pe care considerați. Mulțumesc! Vom începe acum discuția cu raportorii din umbră, doamna Pioachi. Mulțumesc. Mai întâi de toate aș vrea să îl felicit pe colegul nostru pentru munca depusă și pentru oglindirea situației așa cum este. Este un lucru foarte important pentru mine și am doar două observații de făcut uh, în ceea ce privește acest raport. Este clar că problema uh, cu aglomerarea plăților uh, nu apare din nou, din nou și din nou. Anul trecut am fost raportor uh, la Comisia de Bugete și s-a vorbit din nou despre aceeași problemă. Se pare că e o problemă structurală aici, în modul în care Comisia se raportează la fondurile structurale și la procesul de plăți. Trebuie să fim mai conștienți de această uh, problemă și să solicităm Comisiei să vină cu o, cu o soluție eficientă. IMM-urile, autoritățile locale și regionale uh, uh, nu își permit aceste întârzieri ale plăților. Apoi, în ceea ce privește nevoia de simplificare. Da, avem nevoie de simplificare, bineînțeles, beneficiarii au nevoie de ea, dar trebuie să facem ceva în acest sens. În loc să ne consumăm aici cu tot felul de rapoarte în comisie, care nu sunt atât de utile și care au un impact uh, legislativ uh, limitat. Încă o dată vreau să-l felicit pe domnul Von pentru abordarea uh, foarte pragmatică a acestui raport. Mulțumesc. Mulțumesc următorul raport, uh, raportor din umbră, doamna Tomașici. Salutăm acest aviz și abordarea Comisiei legată de strategia bugetului UE concentrată pe rezultate. Și, încă o dată, solicităm Comisiei să simplifice procedurile, mai ales în ceea ce eh, privește punerea în aplicare a proiectelor finanțate din aceste instrumente. Nu, eh, procedurile nu permit eh, plățile la un nivel care să evite aglomerația. De asemenea, solicităm prognoze care să le permită statelor membre să-și evalueze uh, contribuțiile la bugetul UE. Totodată vreau să atrag atenția asupra clivajelor uh, existente în bugetul 2017 uh, între creditele de plată și creditele angajate. între 16 și 17. Uh, se așteaptă ca aceste clivaje să crească în 2017. E nevoie de uh, resurse suplimentare pentru a acoperi aceste sume. Altfel, situația uh, va fi agravată în ceea ce privește aglomerările de plăți restante până la urmă. Și se va întâmpla asta în cea de-a doua parte a cadrului financiar multianual. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Eu sunt următorul raportor din umbră, numele ALDE, Își deci voi prezenta acum poziția grupului ALDE și o face în limba bulgară. Aș vrea să mulțumesc raportorului nostru pentru uh, abordarea foarte pragmatică și eficientă acestui aviz, dar totodată vreau să-mi exprim temerile cu privire la bugetul de coeziune care a fost redus în mod dramatic, așa cum a spus raportorul nostru, cu 23,5% față de 2016. Dacă ne gândim la nivelul foarte scăzut al punerii în aplicare a proiectelor de coeziune în prezent, am putea să preconizăm o absorpție la anul care să își atingă nivelul maxim. Și de aceea ar fi nevoie de o suplimentare a plăților, a creditelor de plată. Un nivel uh, potrivit creditelor angajate. Și după cum spuneam, în bugetul 2017 trebuie să se regăsească un nivel potrivit al uh, creditelor de plată. Încă o dată aș vrea să subliniez cât de important este să ne asigurăm că există sursele potrivite de finanțare și că administrarea bugetară a programelor trebuie să țintească către crearea locurilor de muncă. Altfel uh, s-ar pune în umbră obiectivele politicii de coeziune până în 2020 și asta ar submina credibilitatea politicii la modul general ceea ce privește angajamentele făcute aici, ele uh, trebuie îndeplinite, altfel nu putem uh, restabili încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Comisia Europeană și guvernele naționale trebuie să evalueze toate programele în derulare și dacă se consideră că ele nu sunt eficiente, atunci trebuie adaptate. Sau, bineînțeles, fondurile alocate ar trebui să fie transferate către alte programe. În ceea ce privește modul în care eh, trebuie să depășim provocările, Comisia Europeană ar trebui să interacționeze în mod activ cu statele membre. Atunci când este nevoie eh, de suplimentare ale programelor, trebuie să se asigure o interacțiune mai bună între fondurile structurale și de coeziune europene și eh, eforturile de a rezolva crize, precum criza migrației și așa mai departe. Comisia trebuie să se asigure că există o complementaritate și o sinergie între fondurile europene, inclusiv EFSI, și să se pună pe picioare un sistem care să identifice posibile uh, oportunități de cross-funding, de finanțare încrucișată și în cele din urmă ce este important pentru statele membre să fie capabile să absorbe toate fondurile disponibile, din toate sursele și să se combine sursele de finanțare publice cu cele private, astfel încât să se obțină un uh, efect de multiplicare al bugetului. Mai sunt și alți raportori din umbră? Domnul Rappa, vă lua cuvântul în uh, numele doamnei Ivana. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, vorbesc în numele doamnei Monica Vana și vreau să spun că ea își cere scuze că nu poate participa la reuniunea de astăzi. Este recunoscătoare raportorului pentru munca depusă și are o serie de recomandări. Proiectul vorbește despre nevoia de simplificare a regulilor financiare ale UE și Aici se referă la strategie, strategia Europe 2020 și simplificarea ne va ajuta să punem în aplicare această strategie. Documentul pe care îl discutăm subliniază importanța politicii de coeziune și spune lucrurilor pe nume. Care sunt probleme legate de întârzierea plăților? Susținem acest proiect și aș vrea să spun că anvelopele naționale care sunt ajustate în funcție de cele mai actuale date statistice, vor prezenta un lucru bun uh, sau o cale bună pentru uh, statele membre, cum ar fi Portugalia sau Cipru. Și aici s-ar putea uh, interpreta totul ca un semn de solidaritate cu alte țări, cum ar fi Cehia, Suedia, Lituania, Croația. Ar trebui totodată să solicităm să se ofere un sprijin suplimentar în domenii care vin cu plus valoare, cum ar fi angajarea tinerilor, criza refugiaților și a migranților și dezvoltare uh, uh, durabilă. Am vrea să vedem cum se pun în aplicare măsuri mai active în cadrul politicii de coeziune în ceea ce privește mediul. Acum bugetul este de 20%, dar este o pondere cam modestă, având în vedere angajamentele noastre de la COP21. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra nevoii de integrare a aspectelor ce țin de egalitatea de gen. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru uh, textul bun și vreau să spun că raportorul nostru este dispus să colaboreze cu dumneavoastră pentru a obține un rezultat bun. Mai sunt alți colegi, domnul Fanister Roy, aveți cuvântul. Și apoi domnul Buda. Mulțumesc și mulțumesc pentru acest uh, text cuprinzător. Poate că putem stabili o relație între propunerea care a fost preluată uh, în rezoluția noastră pentru cadrul multianual. Și aș vrea să spun că nu ar trebui să se returneze bani statelor membre în anii ce vor urma. Mă, refer la anii în care nu se folosesc toți banii și, bineînțeles, există un text care a fost acceptat, deja aprobat, în raportul cu privire la revizuirea de la mar- mijlocul perioadei. Avem, după cum spuneam, cadrul multianual uh, are o, care se bazează pe o schemă, pe model de calcul și uh, va exista această aglomerație, într-adevăr, de plăți restante mai târziu, dar în, în țara mea nu se restituie miliarde mm, plătitorilor, pentru că târziu, mai târziu apar probleme cu plățile. Deci de aceea ar fi bine să se ia acest text de la regii, pentru că ne afectează pe noi toți. Eh, se referă la angajamente, atinge angajamentele, se, în viitorul apropiat se va întâmpla așa ceva și se afectează și acest backlog, această aglomerare. Deci recomandarea mea ar fi să ne uităm la amendamente și dacă mm, raportorul va, le va prăla, mă rog, nu trebuie să includem tot. Trebuie văzut de ce trebuie să discutăm aici în comisia asta despre asta. Mulțumesc. Mai există alte comentarii? Nu mai sunt? A, ah, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Domnul Buda. Spuneam că sunteți următorul vorbitor și am în primul rând, uh, felicit și eu pe raportor pentru cele expuse și pe raportorii din, din umbră pentru observațiile care au fost făcute. Aș dori să atrag atenția și eu asupra pericolului pe care îl avem în față legat de ceea ce înseamnă reducerea fondurilor cu 25% în politica de coeziune. Eu cred că la nivelul Comisiei este undeva o fractură de logică pe de altă parte, ieri discutam despre efectele benefice ale politicii de coeziune în toate statele membre și cele care uh, care au ca destinație prioritară uh, politica de coeziune, fondurile din programul politicii de coeziune și statele care sunt contributoare pentru că au firmele care lucrează acolo și toată lumea este mulțumită. Tocmai de aceea apare ca fiind de neînțeles această reducere cu 25% și se pare că este, și de aceea atrag atenția asupra acestei chestiuni, că este, dacă vreți, un curent așa general din partea Comisiei de a reduce sumele alocate, pe de-o parte, în cadrul politicii de coeziune și, pe de altă parte, și cele care sunt destinate PAC-ului, Politicii Agricole Comune. Ori eu cred că trebuie să atragem atenția Comisiei că nu putem vorbi de mai multă Europa câtă vreme avem de-a face cu aceste reduceri de sume, mai ales în cadrul politicii de coeziune, pentru că Europa așa își face simțită prezența, mai ales în aceste țări în care, uh, sau unde cetățenii văd într-adevăr efectele uh, benefice ale aparținerii unei astfel de structuri, cum este Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you. Are there any other comments? Vă mulțumim. Mai sunt și alte comentarii? Nu. Bun. O să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene de la DG de Regio, domnule Jure, dacă așa se pronunță. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mă sunt Filip Jure, șef de unitate la gestiune financiară și bugete la DG Regio. Vă vreau să mulțumesc raportorilor raportorului și membrilor pentru comentarii. Am ascultat preocupările dumneavoastră și voi încerca să Vă explic cum am ajuns la cifrele pe care le prezentăm în acest proiect de buget pe 2017. Pentru politica de coeziune, 2017 chiar este un an de tranziție. De ce? Pentru că avem o scădere semnificativă uh, pentru sumele din uh, programele vechi din 2007-2013, plus o creștere, dar una destul de mică pentru programele noi. Dar tot, este o creștere de 33% pentru următoarea perioadă. Deși se întâmplă um, cu programele vechi, 2007-2013, vrem să plătim ultimele solicitări de plăți interimare anul acesta, în conformitate cu estimările, ceea ce înseamnă că nu se va crea o aglomerare întârziere, niciun fel de suspendare a programelor și anul viitor ce vom face? Vom începe proiectul de încheiere a programelor pentru 2007-2013. Termenul pentru înaintarea acestei încheieri este sfârșitul lui martie 2017 și nu ne așteptăm să încheiem totuși multe programe în 2017. Majoritatea uh, acestor încheieri se vor face în 2018-2019. Deci, creditele pentru programele 2017 sunt pentru încheiere o parte limitată, dar suntem destul de optimiști Uh, pentru um, programele din 2010. Sperăm să încheiem mai uh, rapid decât uh, în trecut. Cât despre programele noi pentru 2014-2020, pentru care creditele au, crez- au crescut cu um, 32-33% pentru DG Regio, aici estimările de buget le-am bazat pe tiparul de plăți pentru perioada anterioară, ținând cont de specificitățile noii perioade și, de asemenea, am făcut o dublă verificare, așa cum a explicat și Walter de Faieri, uh, am făcut o dublă verificare cu uh, estimările statelor membre depuse în ianuarie trecut și aceste cereri sunt cumva sub uh, solicitările statelor membre. De deci ce ușor? pentru că practica obișnuită este că de obicei statele membre um, cumva își uh, supraestimează estimările. Dar există o compatibilitate. Deci acest uh, buget permite o creștere a rambursărilor pentru programele noi, asta în mod clar. Noi nu suntem mai înceți uh, decât în perioada anterioară în prevederile noastre pentru buget. Și bugetul acesta apare să semene, dar nu trebuie să fie identific. Să fie identic. Aș vrea să vă mai spun câteva chestiuni specifice. Raportorul a întrebat de estimările statelor membre. Deja acest lucru este um, furnizat de către comisie. Um, am avut um, reuniunea interinstituțională, dar dacă vreți vom trimite aceste informații și o să vă spunem cum o să reconciliem estimările statelor membre și creditele și apoi problema aceasta a backlog-ului, a întârzierilor pe ultima perioadă pentru plăți. Aș vrea să vă reamintesc că există un instrument hotărător în cadrul financiar multianual pentru această perioadă, pe care nu l-am avut în perioada anterioară. Este vorba de marja globală pentru plăți, care permite un transfer al um, marjelor uh, în CFM, în plățile de pe un an pe altul. Este un instrument important care trebuie să ne permită să zicem, să netezim cumva profilul plăților, să le transferăm de pe un an pe altul pentru a veni în întâmpinarea nevoilor, mai ales uh, ale politicii de coeziune, pentru a ne asigura că creditele de plăți uh, există atunci când vin solicitările de plată. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule Von. Vreți să încheiați la voastră discuția, vă rog? Da, aș vrea să mulțumesc um, colegilor pentru comentarii. S-au ridicat multe subiecte. Unele sunt noi, dar și unele dintre cele importante despre Um, bugetul pentru criza de refugiați, uh, șomajul în um, rândul tinerilor, simplificare, um, aspectele naționale. Poate că trebuie să mă uit la niște formulări uh, și o să, așa cum a sugerat și Lambert, sigur, s-a vorbit despre scăderea de la titlul 1B, și ce impact ar avea cu privire la aglomerarea plăților către sfârșit. Știm că um, estimările ne arată cam 2 miliarde în astfel de întârzieri în acesta, dar în, se pare că în anii următori acesta va crește. Comisia ne-a trimis um, estimările statelor membre, am ascultat și explicația Comisiei și de asemenea și de scăderea de 23%, trebuie să ne uităm asta în continuare, nu există niciun fel de amendament în care să se restabilească valoarea, să se trateze această scădere, dar probabil că o să venim cu un amendament în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim. Închei uh, discuția cu privire la acest punct de pe ordinea noastră de zi și mergem mai departe cu o prezentare a proiectului de raport din proprie inițiativă al domnului Cicu referitor la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, evaluare. Am uh, hotărât să ne folosim uh, de dreptul nostru de a redacta un raport din proprie inițiativă pentru Fondul de Solidaritate. Am avut uh, o prezentare pe 24 mai din partea domnului Cicu. Um, comisiile pentru buget și pentru control bugetar um, au venit cu un proiect de aviz, probabil că au votat zilele acestea, iar noi vom vota în comisia noastră în octombrie, probabil. Propun ca termenul de depunere a amendamentelor pentru proiectul de raport să fie uh, marți 19 mm, iulie la prânz. Sunteți de acord, domnule Cicu? Da, aveți cuvântul acum să vă prezentați proiectul de raport. Mulțumesc. Doamnă președinte, în octombrie 2015, Comisia a prezentat raportul cu privire la aplicarea Fondului de Solidaritate în Europeană pe 2014. Raportul prezintă o situație destul de mm, specifică și putem astfel să examinăm funcționarea acestui instrument. Comisia Regii a hotărât să redacteze o, un proiect din proprie inițiativă, așa cum o spunea doamna președinte. Este sigur imposibil să preîntâmpinăm toate situațiile de urgență sau dezastre naționale, dar putem să îmbunătățim gestiunea consecințelor. Noi avem mai multe faze în modul cum gestionăm catastrofele. În primul rând, un pic disperarea și dezolarea, faptul că suntem neputincioși în fața forțelor naturii. Urmează după aceea ajutoarele directe, dar și uh, serviciile de ajutor uh, naționale și internaționale. Dorim să examinăm mai ales mm, fazele 3 și 4. După gestionarea presei, după aceea victimele trebuie să um, beneficieze de o reparare a pagubelor. Acum, în ceea ce privește fondul de solidaritate, eu o să menționez mai multe aspecte, aș vrea să menționez urgența, rapiditatea aplicării acestui uh, fond. Aceasta trebuie să um, se asocieze cu o plenaritatea acestuia cu alte instrumente financiare europene, în special în um, politica de coeziune. Aș dori de asemenea să menționez colaborarea eficientă între nivelul național și nivelul um, regional sau local. Aș dori să încep cu capacitatea de reacție. Pentru că sunt imprevizibile, catastrofele naturale nu doar că afectează populația, dar pune și problema reacției uh, autorităților publice care trebuie să reacționeze la situații neprevăzute. De când s-a creat acest fond de solidaritate, legiuitorul a prevăzut un termen uh, pentru depunerea dosarelor, și anume 10 săptămâni care să permite autorităților locale și regionale să declanșeze acest uh, proces. Însă, în primii ani de funcționare a acestui fond, uh, s-a observat că perioada aceasta era prea um, scurtă. În revizuirea reglementării din 2014, termenul acesta de punere a dosarelor a fost extins la 12 săptămâni. La prima vedere, acest lucru nu merge în sensul cererii acestui raportor, pentru că de multe ori autoritățile locale nu aveau um, ocazia și capacitatea să pregătească aceste solicitări în mod corect, ceea ce mm, de fapt, um, um, acest termen a permis o mai bună pregătire a dosarelor. Raportorul vrea să sublinieze că modul rapid în care sunt tratate dosarele este important uh, începând cu depunerea acestei Apoi trebuie să vedem dacă sunt uh, eficiente și statele membre și serviciile comisiei, astfel încât fondurile să fie deblocate rapid. Trebuie să evităm situațiile în care victimele să se simtă abandonate. Cred că este absolut necesar acest lucru în um, um dezastre naturale care au afectat um, statele din sudul și sud-estul Europei, care deja erau greu încercate de criza economică. Eu știu câteva situații. În Sardinia, în 2013, după inundații, au murit 16 persoane și 1600 um, um, au avut um, altfel de uh, răni de diferite, de gravitate diferită și în aceste situații legiuitorul trebuie să vină cu sprijin la nivelul procedurilor pentru ca acestea să fie mai uh, adaptate. Parlamentul European joacă un rol important pentru a se evita situații cum uh, a fost cea din Croația în 2016, unde um, acordul a fost um, dat la luni după situația respectivă. În situații urgente e nevoie de reacții urgente, pentru că uneori durează un an și jumătate înainte ca fondurile să ajungă la beneficiari. Cred că în acest context trebuie să ne uităm în special pe prevenție și pe complementaritate. După catastrofă, nu mai se, puține se, se pot face. Trebuie um, ca reconstrucția um, și reparațiile în infrastructură să reprezinte o ocazie pentru ca acestea să fie după aceea conforme normelor. Cred că aici trebuie să găsim o complementaritate între fond și fondul de coeziune. Apoi, chestiunea transparenței. Este una asupra care aș vrea să atrag atenția. Deși nivelul este destul de ridicat și apoi mai e nevoie de o colaborare între diferitele niveluri pentru luarea de decizii. De asemenea, trebuie să fie făcute niște îmbunătățiri în ceea ce privește gestionarea fondului. E nevoie de mai multă transparență, în special în ceea ce privește fondurile care sunt uh, alocate pentru um, remedierea pagubelor um, cauzate de dezastre naturale. Um, trebuie ca relația între beneficiar și Comisia Europeană care primește solicitările de declanșare fondului de solidaritate să nu fie periclitată. Trebuie să ne concentrăm pe mecanismele de cooperare între autoritățile regionale, locale și serviciile centrale din fiecare stat membru. De asemenea, aș vrea să vă propun să existe o mai bună comunicare către public pe întreg uh, parcursul procesului, ceea ce permite beneficiarilor și persoanelor interesate să urmărească mai bine procedura pentru fiecare cerere în parte. Acest lucru ar putea să organizeze atât la nivelul um, Comisiei Europene, dacă există un flux de informații între diferitele niveluri uh, operaționale. În concluzie, Cred că contribuția pe care o, vor, aduc, o vor aduce colegii, de fapt pe care au adus-o colegii, um, a fost de bună calitate, concretă și în faza de punere a amendamentelor vom putea probabil să lămurim anumite elemente, unele la care țin foarte mult, cum ar fi posibilitatea de a avea um, o reacție mai rapidă, accelerare. În acest moment, când o întreprindere sau o gospodărie este complet distrusă de o catastrofă naturală și fondurile nu vin decât la un an și jumătate după aceea, prejudiciul acela nu mai poate fi reparat. Ceea ce nu face decât să agraveze uh, disperarea proprietarilor și antreprenorilor. Aștept așadar amendamente pentru chestiuni concrete legate de acest raport. Mulțumim foarte mult. Avem domnul Picolo și doamna Crel. Mulțumesc. Raportorul nostru din umbră nu poate fi aici, din păcate, și mă roagă să-i prezint poziția. Și voi vorbi în engleză. Um, uh, Mr. uh, thanks to the rapporteur for... Mulțumesc. Uh, Mm, raportorului pentru acest uh, raportor. De la crearea sa în luna anul trecut, uh, suma totală de cam 3,8 uh, miliarde a fost acordată prin fondul de solidaritate pe baza a 69 de cereri din partea statelor membre, dar și nemembre. S-au făcut, um, s-au adoptat uh, modificări la aceste dispoziții în 2015. S-au introdus um, plățile imediat și s-a alocat mai mult timp pentru statele beneficiare pentru a folosi acest um, grant. Domeniul implicare și eligibilitatea au fost lămurite mai bine și s-a pus mai mult accentul pe preîntâmpinarea dezastrelor naturale. În ciuda acestor fapte, procesul de plăți ale fondurilor alocate rămâne încet durează cel puțin 8-10 săptămâni și în practică mult mai mult, cam 6 până la 8 luni. Ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a folosi resursele pentru a acoperi o, o parte mai mare a pagubelor. În acest moment sunt acoperite doar 3 până la 5%, de asemenea ar trebui să existe mai multă transparență în cheltuirea fondurilor alocate în termenul stabilit. Sunt de acord cu raportorul atunci când reamintește faptul că pragul pentru fiecare dezastru natural trebuie să fie stabilit la 1% din PIB. Însă, din PIB-ul național, însă cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe exemplele de succes și cele care n-au avut uh, succes uh, de la crearea fondului pentru a veni cu mai mult conținut și mai multă viziune pentru viitorul fondului, pentru că în acest moment uh, nu acoperă decât uh, cauz, cazurile de până în 2014 și în sfârșit când vine vorba despre criza migrației, acest lucru ar trebui să fie separat de această evaluare pentru că e vorba de fonduri separate pentru acest uh, scop, iar fondul de solidaritate se referă doar la dezastrele naturale. O să înaintez câteva amendamente care să reflecte observațiile mele și aștept cu interes activitatea noastră la acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Și mă alătur urărilor de vacanță plăcută. A fost ultima mea acțiune înainte de vacanța de vară și urez tuturor o dihnă plăcută. Eu chiar mă voi duce în Portugalia spre sfârșitul lunii august, deci îl susțin și pe domnul Goas. Ok, thank you, thank you for the good wishes. Mulțumesc pentru urări și continuăm. Domnul Poreman nu este prezent, domnul Van Miltenburg. Ce părere aveți ca raportor din umbră? Mulțumesc! Mulțumesc raportorului pentru acest text important. Textul merge în direcția potrivită. Mă gândesc la 2014, dar lucrurile s-au schimbat de atunci. E poate momentul potrivit să venim cu schimbări. Trei aspecte la care aș dori să mă refer. Viteza, la care răspundem, importanța prevenirii și reducerea plafonului pentru susținere. În ce privește viteza, aceasta trebuie îmbunătățită. Trebuie să ne asigurăm că e un răspuns cât mai rapid, dar și plățile să fie făcute rapid. Trebuie să acționăm cât mai repede ca să ne asigurăm că există un impact. Nu putem avea negocieri îndelungate între Parlament și Consiliu. Trebuie să evităm aceasta pentru că asta nu aduce impactul corespunzător asupra reconstrucției zonei sau asupra vieții cetățenilor. Probabil sau poate că în viitor vom avea mai multe crize naturale. În text, în uh, planul pune deoparte 8 miliarde pentru astfel de situații, dar e important să finanțăm proiecte inovatoare care să vină cu o gândire pe termen lung și să avem politici sustenabile în acest domeniu. Apoi, la punctul 14. Spunem că vorbim de un anumit procent din PIB, însă nu pot fi de acord. Nu știm care e rezultatul. Dacă nu știm care e efectul intervenției, va fi dificil să spunem că trebuie continuat. Este o legătură cu criza refugiaților, cu criza economică, care va fi impactul acestor crize. Nu se ved prea multe în regulament în acest sens. Sunt multe întrebări. Cum uh, gestionăm impactul crizei asupra capacității de reacție din regiuni? Cred că am putea duce, ajunge și la mai multă birocrație. Regiunile nu vor putea să-și îndeplinească neapărat procentul respectiv din PIB. Trebuie să ne uităm și la reformele anterioare, să vedem care sunt acele rezultate. Poate să obținem un timp mai bun, un timp de câțiva ani, ca să vedem care sunt efectele, ca să gândim și să planificăm și mai bine atunci pentru viitor. E foarte important să ajutăm aceste regiuni cât mai repede cu putință și de asemenea e important ca regiunile să continue să investească, pentru că e mai bine să prevenim decât să reparăm. Doamna Valina, următorul raportor din umbră, vă rog. Nu e prezentă. Ba da. Da. Scuze, nu înțelesesem, doamnă președinte. Bună ziua! În primul rând, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru prezentare, dar și pentru munca făcută. Fondul de solidaritate este un instrument uh, de importanță vitală pentru majoritatea cetățenilor Uniunii Europene și, în plus, probabil că în anii următori acesta va deveni un fond uh, cheie pentru a atenua efectele schimbărilor climatice. Așa că mm, și, de asemenea, se va ocupa și de alte tipuri de catastrofe. Însă, înainte de toate, aș vrea să uh, informez um, secretariatul că au fost uh, niște um, greșeli. Raportul uh, anual al Comisiei um, din 2014 are un cod greșit și, de asemenea, avizul Comitetului Regiunii, Regiunilor este din 2013, nu din 2015. O să depunem amendamente cu intenția de a îmbunătăți raportul și de ne aduce viziunea noastră, pentru că este momentul acum ca obiectivele fondului să fie un pic extinse, astfel încât să includă și alte tipuri de catastrofe, cum ar fi cele umanitare. Astfel încât uh, acest nume pe care îl poartă chiar să însemne ceva, fondul de solidaritate și să vină să se ocupe și de ajutoare umanitare. De asemenea, vom prezenta un alt amendament să se schimbe sistemul de praguri economice de admisibilitate al propunerilor, astfel încât statele și regiunile mai sărace să beneficieze de un acces mai ușor la fonduri. Cred că trebuie să se treacă la un uh, sistem proporțional, cum este, pentru că cel din prezent este unul progresiv, unde statele și regiunile um, mai bogate au uh, praguri mai ridicate decât uh, statele și mm, Uh, regiunile mai uh, sărace. E un fel de mm, principiu care se aplică și în fiscalitate în marea parte a statelor Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește mm, uh, suma um, care n-a variat din crearea sa în 2012 și consecințele schimbărilor climatice arată că există din ce în ce mai multe dezastre naturale și, din păcate, și mm, previziunile pentru viitor sunt și mai sumbre. Deci cred că suma fondului uh, trebuie să fie, valoarea fondului trebuie să crească. De asemenea, vom veni cu un amendament cu privire la delimitarea geografică a regiunilor afectate de catastrofe. Și, în sfârșit, uh, dar nu în ultimul rând, a trebui să includem și politici de egalitate între femei și bărbați și de drepturile Uh, femeilor pentru a fi un criteriu de legitimitate, legitimitate a acordării fondului, pentru că femeile sunt uh, printre victimele cele mai afectate în catastrofele naturale. Acest lucru se reflectă foarte clar în multe dintre rapoartele organizațiilor internaționale care lucrează în acest domeniu, cum ar fi Națiunile Unite. Există o strategie a Națiunilor Unite pentru reducerea dezastrelor, unde se spune că perspectiva de gen trebuie să fie uh, Um, integrată în toate politicile și deciziile luate de reducerea riscului de dezastre, inclusiv în, uh, în cazul evaluării riscului um, și um, in, intervențiilor. De asemenea, Banca Mondială, în raportul său elaborat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare, spune că femeile sunt mult mai, e mult mai probabil să-și piardă viața în astfel de dezastre și, de asemenea, includerea Um, dimensiunii de gen în uh, prevenirea catastrofelor s-ar putea să evite niște greșeli foarte costisitoare și să um, salveze multe vieți. De asemenea, cred că a venit momentul să includem și alte viziuni um, în interiorul acestui fond. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că în felul acesta o să avem o adevărată coeziune între statele membre și, de asemenea, vă urez și o vacanță plăcută și să vă odihniți. Mulțumesc, domnul Rope. Mulțumesc. Mulțumesc colegului pentru propunerea de raport. Fondul de solidaritate are obiective nobile pentru a ajuta rapid statele membre sau regiunile care au suferit în urma unor dezastre naturale. Raportul ilustrează astfel de acțiuni în mod corespunzător, dar există și lipsuri și de aceea aș face o serie de observații E ciudat că discutăm raportul activităților din 2014 în mijlocul lui 2016. Există și un număr destul de mic de cereri. Raportorul ar putea sublinia acest lucru. Aș dori să întreb Comisia de ce aceste întârzieri? nu există motive explicate în text. Mai sunt și alte probleme. În raportul pe 2014 am văzut că într-o serie de cazuri, în Slovenia de exemplu, s-a plătit ajutorul rapid la peste un an după depunerea cererii și atunci cum putem spune că e un răspuns uh, rapid? și nici aici Comisia nu a răspuns și nu ne-a explicat de ce a durat atât de mult. Cred că trebuie să cerem Comisiei explicații pentru astfel de întârzieri. Să explice ce măsuri se iau pentru a reduce acest timp de timp în care vine un răspuns. Am mai văzut că într-o serie de state membre există cheltuieli ineligibile de 10%. Cum putem explica această procedură, această problemă? Aspecte birocratice sau de altă natură? Ar trebui să ne mai asigurăm că cei care distribuie aceste ajutoare vor ști dacă deciziile lor sunt bune sau nu înainte de a distribui asta. Nu se vorbește din nou de durabilitate. Cred că ar trebui să vorbim mai mult de prevenire, de ajustări față de schimbările climatice. Avem nevoie de măsuri de prevenire care să fie o prioritate pentru noi. Îl felicit pe domnul Cicu, care a inclus dispoziții privire la folosirea diverselor fonduri, precum cele structurale. Această flexibilitate poate spori eficiența utilizării acestor fonduri și atunci putem reacționa mai bine la nevoile oamenilor. Continuăm cu colegii care doresc să participe. Domnule Pauce, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să spun și eu ceva despre fondurile solidaritate. Am avut și noi inundații mari acum câțiva ani și la vremea respectivă eram viceprimar. Prim președintele comisiei cu prim-ministrul nostru au venit și au vizitat o serie întreagă de uh, zone inundate a fost un semn clar de solidaritate, după părerea noastră, și am primit și bani atunci din fondul de solidaritate. Și mulțumesc pentru asta. Era încă înaintea aderării noastre la Uniunea Europeană, prin 2002, și totuși am primit acest, acești bani. E important să ajutăm rapid uh, Asta a spus și raportorul și îi mulțumesc, pentru că în cazul unei catastrofe trebuie ajutorul rapid este, spunem noi, un ajutor dublu. Ajutorul venit la timp e de două ori mai important. Și sunt uh, de acord cu raportorul, cu textul său. Dacă acest proces e greoi, Asta nu mai e util. Știu că există multe reguli, mijloace bugetare, totul trebuie controlat și așa mai departe, da. Și totuși, în astfel de cazuri, putem putea prevedea un singur punct uh, responsabil dacă sunt mai multe autorități care trebuie să se implice, s-ar putea ca situația să devină dificilă. În 2014, la reforma Fondului de Solidaritate, au existat modificări corespunzătoare. Totuși, trebuie să vedem cum putem duce noi Parlamentul acest proiect mai departe, pentru că tocmai fondul de solidaritate poate ajuta uh, cetățenii cu nevoi și poate avea un efect foarte important astfel. Dacă în astfel de situații de catastrofe se ajunge și la uh, morți sau răniți, există un punct care ar trebui adăugat și anume gender mainstreaming. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Fondul de solidaritate european este important gândit tocmai să arate uh, solidaritate față de regiuni lovite de dezastre. A apărut după niște inundații majore în centrul Europei important și e clar că și pe viitor va avea un rol important că atunci când vine vorba de dezastre naturale și rămâne unul din cele mai importante simboluri ale noastre de solidaritate în momente grele. Și de aceea cererea de intervenție ar trebui simplificată astfel încât ajut banii să poată fi plătiți imediat atunci când sunt necesari. Cum spunea colegul Cico, în 2013 uh, inundațiile din Croația, acolo ne-am dus a doua zi cu hrană și haine, dar a mai durat până s-au putut construi niște adăposturi. Apoi le-am uh, reparat casele, dar nu s-au reparat și companiile și fabricile. Acum, la trei ani după, Casele sunt reconstruite, dar oamenii nu au mai avut unde să muncească și au plecat. Deci nu trebuie reconstruite doar locuințele, ci și locurile de muncă. Mulțumesc, domnul Monscor. Da, și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru ideile pe care le-a menționat în acest raport. Aș vrea să vă spun că este foarte important uh, acest fond de solidaritate. Eu vin din uh, Antile. Poate că unii dintre colegi au avut ocazia să uh, vină în vizită de curând, dar trebuie să vă spun că am avut trei cicloni în ultimele luni. De asemenea, avem și cu tremure și secetă. Avem multe astfel de probleme. Deci pentru noi este extrem de important acest fond de solidaritate ce este foarte important și vă sunt foarte încântat că raportul a insistat asupra acestui aspect, este chestiunea prevenției. E mai bine să previi decât să vindeci, se spune adesea, și în acest sens mobilizarea acestui fond trebuie să se facă mult mai rapid, pentru că știți, e foarte bine să ai acești bani, dar dacă aștepți um, luni în șir pentru a primi o compensație, deja se agravează situația persoanelor care au o situație deja defavorizată. Voi veni cu o serie de amendamente pentru a îmbogăți acest text care deja este destul de bun și de bogat în informații. Vă mulțumesc! Thank you very much. Any other? Mulțumesc. Alte dorințe? Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu colegului pentru munca depusă și am două observații de făcut. În primul rând, cetățenii se așteaptă să reacționăm mai repede, adică ajutorul imediat să fie, știți, imediat dat. Fiind, acum lucrurile trebuie privite și din perspectiva uh, daunelor respective, a catastrofei, dimensiunii catastrofei. Și acum, în ce măsură afectează catastrofa produsul intern brut? Cum spunea colegul nostru, catastrofe vor mai tot exista și aportul Uniunii ar trebui să urmeze această situație. Uh, dacă nu plătim mai mult, până la urmă solidaritatea scade, va scădea, inevitabil. În sudul țărilor de jos a existat un grindina de curând. Erau nu grăunțe de grindină, ci bile minci, le-am spus noi. Deci au existat daune majore. Și acum ne întrebăm, putem folosi fondul de solidaritate? Avem valorile limită, ar trebui să ne gândim poate la o diferențiere. Pentru că și la fondul de coeziune, la EFSI, facem la fel. Diferențiem. Ca să stabilim ce poate face Uniunea. În țările de jos așteptăm reacția UE în această situație a grindinei. Și asta așteptăm un răspuns rapid, un răspuns concret. Bine, am avea nevoie de o diferențiere mai clară, să știm când se poate interveni, cum se pot inventa diferite formule care să permită o diferențiere mai clară. Mulțumesc. Alte observații? Comisia? domnul Wachter, DG Regio. Da. Mulțumesc. Johannes Wachter este numele meu. DG Regio, responsabil cu Fondul de Solidaritate. Comisia salută acest raport, nu pot decât să repet ceea ce am spus deja data trecută. Comisia dorește să mulțumesc Parlamentului, în special Comisiei dumneavoastră, Comisiei Buget, de asemenea pentru susținerea continuă a acestui fond de solidaritate. Fondul de solidaritate mai are o serie de lipsuri, cei drept. S-ar putea să nu îndeplinească toate așteptările pe care uh, oamenii de, deci din Parlament și în special din regiuni le-ar putea avea. Însă noi suntem convinși că rămâne un instrument foarte important în ajutorarea oamenilor și a statelor membre în fața unor astfel de dezastre. Și rezultatele sunt totuși impresionante. Am mobilizat fondul pentru 24 de state membre, 71 de cazuri și din 2002 încoace am cheltuit vreo 3,8 miliarde. Situația s-a îmbunătățit între timp. Am tratat o serie de probleme care au fost menționate din nou astăzi și care făcuseră și obiectul auditului Curții de Conturi. S-a studiat situația cu tremurului din zona Abruzzo din 2008. Fondul a fost uh, renoit acum câțiva ani și cred că e bine să-l judecăm uh, în modul de lucru actual, pe baza noilor dispoziții. Din păcate, sau poate din fericire, a fost doar puține cazuri din 2014 încoace. Da, sunt ani cu mai puține dezastre, sunt ani cu multe dezastre. Dar din 2014 încoace au fost puține cazuri și s-ar putea să fie un pic prea devreme să spunem dacă aceste dispoziții îndeplinesc așteptările Comisia rămâne convinsă că sunt semne clare că fondul de solidaritate a devenit mai simplu, mai clar și răspunde mai bine. Am putut face o serie de plăți în avans de când a intrat în vigoare această procedură după bugetul de anul trecut și asta a îmbunătățit mult situația țărilor care au putut primi acele fonduri. La fel de important, însă, criteriul pentru dezastrele regionale, care reprezintă marea majoritate a cazurilor, situația e mult mai clară în cazul acestora și mă bucur să vă pot spune că de când avem aceste criterii noi, nu am respins niciun dezastru regional. În trecut, în, cu dispozițiile mai puțin clare, două treimi din cererile regionale erau respinse. Și aici asta a presupus nu doar muncă, ci și frustrări pentru cei care au sperat că vor primi ajutor din partea acestui fond. Um, the, the, the new provision... Noile prevederi permit Comisiei totodată să monitorizeze implementarea sau punerea în aplicare a fondurilor și asta mai de aproape decât era posibil în trecut și să verifice dacă noile reguli cu privire la punerea în aplicare sunt respectate sau nu. Și acum uh, lucrurile se pot întâmpla și mai repede decât în trecut. Pe vremuri, evaluarea dura mai mult la nivelul comisiei. Bineînțeles, uh, Ehm, există cereri cu privire la dezastre actuale care sunt prioritare. Evaluarea este absolut necesară pentru că asigură claritate și transparență, dar evaluarea e pe locul secund. Bineînțeles, acum există mai mult timp la dispoziție pentru a face aceste lucruri mai bine decât în trecut. Dar vă rog să ne aducem aminte și de rațiunea rațiunile din spatele înființării acestui fond în 2002, în ciuda îmbunătățirilor, el a fost menținut în revizuirea din 2014. Deci, um, era vorba de sprijin acordat unui stat membru în cazul celor mai grave dezastre, nu în orice situație. Situații în care statele membre și statele candidat chiar uh, se străduiesc, depun eforturi considerabile pentru a depăși acele dezastre. E clar că nu putem interveni în toate situațiile așa cum ne-am dorit. Există și anumite limite. Nu vreau decât să vă reamintesc faptul că odată cu cadrul multianual financiar, alocările anuale au fost reduse la jumătate, de la 1 miliard la 500 de milioane în actualul cadru financiar multianual. Și ideea aici este să se uh, demonstreze o solidaritate, să arate o solidaritate financiară cu statele membre, ajutându-le să facă față consecințelor financiare ale dezastrelor. Acest fond de solidaritate, așa cum a fost el uh, elaborat nu este, din păcate, un instrument de, de pentru cazurile de urgență. Există alte instrumente utilizate de comisie, de exemplu cele puse la dispoziție de Eco, DigiEco, care permit Uniunii uh, să vină cu un răspuns imediat în cazuri de catastrofe. Se poate reacționa în termen de zile, câteodată și de ore, cu uh, aeronave, avioane, cu îmbrăcăminte și hrană și așa mai departe. Fondul de solidaritate, din păcate, așa cum arată el astăzi, nu poate oferi sprijin. Există întârzieri și unele dintre întârzieri sunt necesare, altele nu. Uh, Permiteți-mi să vă reamintesc că acest fond nu poate fi uh, activat de către, din proprie inițiativă de către comisie. Trebuie să existe o aplicație, o cerere. Termenul este 12 luni, 12 uh, săptămâni, îmi cer scuze, deci trebuie să așteptăm câteodată 3 luni pentru a putea prelucra astfel de cerere. Nu există doar din Franța sau Anglia, aplicații există și în Grecia, Estonia și așa mai departe și deci apar întârzieri și cu traducerea și așa mai departe. Contribuabilul se așteaptă ca aceste aplicații să fie evaluate cum trebuie și apoi, bineînțeles, comisia uh, trebuie să verifice dacă are uh, banii la dispoziție. Fondul uh, de solidaritate nu face parte din bugetul central, e nevoie de consimțământul Consiliului pentru a se uh, pune la dispoziție banii printr-o uh, procedură bugetară amendată. Există și o perioadă de evaluare de 8 săptămâni. Toate aceste lucruri luate împreună duc la o perioadă de câteva luni. Și deplângem acest fapt, am vrea să reacționăm mai repede, dar desigur uh, acesta este unul dintre motivele cele mai importante pentru care uh, lucrurile durează. Apoi complementaritatea cu alte instrumente a fost menționată. Comisia subliniază această importanță de mai multe ori și depunem efortul în acest sens. Resursele disponibile în programele ESI eh, și fondurile structurale și de investiții pentru prevenire sunt folosite eh, mai eficient și eh, ele pot fi complementare cu acest fond de solidaritate. Fondul de solidaritate singur, aceste amărâte de 500 de milioane pe an nu pot rezolva prea mult în zona de prevenție. Și sub regulile actuale nu se poate interveni în uh, alte cazuri decât uh, dezastre naturale, dezastre umanitare, de exemplu, criza refugiaților, crizele economice și așa mai departe. S-a discutat despre toate aceste lucruri deja și uh, la ultimele reforme decise, ei bine, fondul nu face parte din sfera de aplicare uh, actuală. În mod evident, Comisia trebuie să respecte aceste prevederi. Nu pot decât să repet ceea ce am spus la început. Vă mulțumesc mult pentru acest raport, îl salutăm. Comisia se va strădui să uh, facă alte îmbunătățiri administrative pentru a crește viteza, pentru a îmbunătăți transparența și vă mulțumesc încă o dată pentru raport. Mulțumesc, mulțumesc pentru această explicație detaliată, domnule Cicu, dacă vreți să încheiați uh, discuția. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau pur și simplu să le mulțumesc colegilor care au venit cu o contribuție importantă la inițiativa noastră și vreau să-i mulțumesc și comisiei care s-a arătat dispusă să îmbunătățească procedurile în continuare. Este vorba de proceduri prea lente și care nu interacționează în mod suficient cu alte proceduri. Ceea ce privește amendamentele, ei bine, vom vedea în ce măsură aceste îmbunătățiri pot fi puse în aplicare, însă deocamdată vă spun vacanță plăcută. Mulțumesc, permiteți-mi să mai uh, iau câteva minute pentru a încheia ordinea de zi. Următorul uh, punct se referă la aprobarea deciziilor coordonatorilor. Uh, ieri s-a discutat despre, deja despre asta, deciziile v-au fost distribuite ieri seară prin e-mail. Sunteți de acord cu aceste decizii? Uh, vă opuneți? Se pare că sunteți de acord, deci procesele verbale sunt uh, de asemenea aprobate. Mai există ceva de spus la diverse? Nu? Domnul Van Nistelrooy, nu aveți nimic de spus la diverse? Bun, atunci suntem aproape gata. Pentru a uh, reaminti, acum următoarea reuniune a uh, Comisiei Regii va avea loc în 8 septembrie, toată ziua, de la ora 9 dimineața. Mulțumesc interpreților și, la rândul vreau să vă urez tuturor o vacanță tihnită și însorită. Și vă mulțumesc pentru uh, colaborare. Sper să aveți o perioadă care să vă inspire și să vă încarce bateriile pentru munca ce ne așteaptă la toamnă. Deci declar reuniunea de astăzi încheiată o vară plăcută. Mulțumesc!